nominal este... Iertați-mă. Acum, doamna Geminas. Da, mulțumesc foarte mult, uh, doamnă președinte. Vroiam să folosesc această ocazie că toată lumea este în plen pentru a spune că astăzi este ziua europeană a victimelor terorismului este comemorarea lui 11 martie, ziua atacurilor de la Madrid din 2004. Deci foarte pe scurt vreau să spun că teroriștii încearcă să ne ucidă pe unii dintre noi ca să ne înspăimânte pe toți. Oricine poate fi victima terorismului. Mulțumesc! Mulțumesc pentru acest comentariu important. Domnul Ferența, aveți o intervenție de procedură? Doamna Ferență, mă scuzați. Mulțumesc, doamnă președintă. Eu vreau să apelez la revenirea uh, la respectarea regulamentului vis-a-vis -vis de comportamentul rasist a unui deputat din acest Parlament care a definit uh, populația uh, romilor o scursură a societății la care au asistat, emisiune la care au asistat milioane de persoane. Eu fac apel la președinția acestei ședințe pentru a aplica uh, regulile de procedură existente vis-a-vis -vis de domnul Bonanu, care a făcut aceste afirmații. Could, could, could I please Could I clarify for the House, please? Vă rog frumos, intervine doamna președinte. Could I please clarify for the House your... Aș vrea să clarific un lucru pentru colegi. Okay, okay. Mr. Golnish. Domnule Golnish, Vă rog să vă reluați locul, am ceva de spus și vă rog să mă ascultați cu respect. Referitor la ultimul comentariu al doamnei Jirmenes, președinția a făcut deja un anunț. Uh, Uh, nu există uh, o competență pentru ce s-a întâmplat în afara Parlamentului, pentru ce a spus în afara Parlamentului. Trecem acum la raportul domnului Valensa referitor la importurile din anumite țări terțe. Ok, Mr. Golnish. Domnule Golnish. Could I ask you please to listen for one moment? Vă rog frumos să ascultați o secundă. Voi cere serviciilor să clarifice direct cu dumneavoastră uh, care a fost acea problemă legată de procedură. Eu voi continua cu votul până se clarifică acest punct. Între timp, vă rog să dați dovadă de respect uh, pentru toată lumea din acest uh, hemiciclu. Dragi colegi, deschid votul. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. The vote is now closed. S-a închis votul. And it's been adopted. Thank you. Se adoptă. Next report is the Duda. Următorul raport este raportul Duda privind uh, acordul cu Republica Muntenegru. Vot cu apel nominal. Deschid votul. Has everyone voted? A votat toată lumea. S-a închis votul. and that has been adopted. S-a adoptat. Another report from un alt raport al domnului Duda cu privire la contingentele tarifare pentru unele produse agricole și reziduri, un singur vot cu apel nominal, deschid votul. Has everyone voted? A votat toată lumea? Închid votul. And that has been... S-a adoptat următorul raport, tot al domnului Duda, importul de produse agricole provenite din Turcia. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Has everyone voted? A votat toată lumea. Vote is now. S-a închis votul. A fost adoptat. Trecem acum la un alt uh, raport, tot al domnului Duda cu privire la produsele agricole. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. Trecem acum la raportul MATO cu privire la pescuitul în Mediterana. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Everyone vote. A votat toată lumea? The vote is now. S-a închis votul. and that has been adopted. Se adoptă. Următorul raport este al doamnei Regner cu privire la cererea de ridicare a imunității. Cine este pentru? Vă rog, ridicați mâna. Împotrivă. Abțineri. S-a acceptat. Trecem acum la un alt raport DUDA cu privire la cererea de ridicare a imunității. Vă rog, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Raportul Fernandez privind orientările pentru bugetul 2016, amendamentul 1, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 8. Vă rog, ridicați mâna. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Următorul amendament, 9, cu apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 10. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. A fost destul de clar, colegi. Amendamentul 11. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 12 pentru? Împotrivă? abțineri, se respinge. Amendamentul 13 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 14 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 15 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 16, vot cu apel nominal, deschid votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 17 cu apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 18 cu apel nominal. Deschid votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 4. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 5. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 19. Pentru? Împotrivă? abțineri, se respinge. Amendamentul 20 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 21 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 22 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 6 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 23 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 24 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 25 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 26 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 27 cu apel nominal, deschid votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Este respins. Amendamentul 28 cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 29 cu apel nominal. Deschid votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Este respins. Amendamentul 30 cu apel nominal. Deschid votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 2 cu apel nominal. Deschid votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 31 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 7 pentru împotrivă, abțineri. Se respinge. Și acum votul final cu privire la rezoluție, vot cu apel nominal, se deschide votul. S-a închis votul. a fost adoptat, dragi colegi. Trecem acum la raportul Pirinski. Felicitări uh, raportorului. Protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene. Amendamentul 3. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Deschid votul pentru a verifica la amendamentul 3. A votat toată lumea?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 Se adoptă. Amendamentul 2. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 8 pentru? Credeam că este clar, dar dacă insistați să verificăm, deschid votul la amendamentul 2. S-a deschis votul, acum s-a și închis la amendamentul 2. Este respins. Amendamentul 8. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 9. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 11, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea. Închid votul. A fost respins. Alineatul 54 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm, vă rog frumos, la aliniatul 54. S-a deschis votul. A votat toată lumea. Închid votul. Se respinge. Vot cu apel nominal la amendamentul 12. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 13 cu apel nominal. S-a deschis votul. Închid votul la amendamentul 13. Se respinge. Amendamentul 14 cu apel nominal. S-a deschis votul. Închid votul. Se respinge. Votul final cu privire la rezoluție, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. Trecem acum la următorul vot. Close the vote. Am închis votul, m-am grăbit puțin, spune președinta. Se adoptă. Se adoptă cu o cifră considerabilă. Trecem acum la raportul de progres pe 2014 pentru Muntenegru. With amendment One. Începem cu amendamentul 1. Dar cine este pentru? Vă rog să ridicați mâna. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 8 pentru Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 4 pe două părți. Prima parte pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Cea de-a doua parte pentru. Împotrivă. Abțineri. Vreau să verificăm partea a doua. Deschid votul. S-a închis votul. Se adoptă amendamentul 7 pentru. Îmi cer scuze, dragi colegi, devine caduc acesta pentru că am adoptat 4. 3 acum pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 2 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Verificăm uh, amendamentul 2, s-a deschis votul. A votat toată lumea. Închid votul. Se respinge. Amendamentul 5 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 6 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. Și votăm acum întreaga rezoluție pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Mulțumesc, dragi colegi. Trecem acum la raportul de progres în ceea ce privește fosta Republică Iugoslava Macedoniei, alineatul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 7. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 8 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Alineatul 8 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Alineatul 9 pentru. Împotrivă. Abțineri. Vom verifica aliniatul 9. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Considerentul D pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum vot final, pe marginea întregii rezoluții, pentru, împotrivă, abțineri. Prin urmare, rezoluția se adoptă. Mulțumesc. Trecem acum la următorul raport privind progresele înregistrate în Serbia, amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri. Vom verifica amendamentul 1. A deschid votul. A votat toată lumea. Închid votul. Și se adoptă. Amendamentul 4 cu apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 3 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Bun, verificăm amendamentul 3, deschid votul. Închid votul. Se adoptă. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 7 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 6 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Trecem la aliniatul 37 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Vot final pentru a avea rezoluție pentru, împotrivă, abțineri și se adoptă, dragi colegi. We now move to... Trecem acum la votul cu privire la Kosovo. Începem cu amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 9 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 4 pentru, Ați solicitat verificare la 9, da, atunci deschidem votul la 9. Deci uh, verificăm amendamentul 9. Închid votul acum. E respins. Amendamentul 4 pentru. Intervenție fără microfon. Cred că ne-ați indicat numărul greșit la verificarea trecută. Pe lista mea de vot nu se arată că ar fost retras, nu? So just to clarify. Pentru clarificare, amendamentul nou a fusese retras, dar a fost reînaintat uh, și respins acum. Deci e clar votul pe nou? Bun. 4 pentru, împotrivă, abțineri și se adoptă. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 7 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 8 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri, respins și vot final. Vă rog, ridicați mâna, cine e pentru, împotrivă, abțineri și se adoptă. Mulțumesc, dragi colegi. Trecem la raportul Rozati și începem cu amendamentul 2. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Votul asupra rezoluției cu apel nominal. Deschid votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. și a fost adoptat. Mulțumesc! Our next report on the... Următorul raport cu privire la semestrul european, raportor Gutierrez Prieto, începem cu alinatul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 1 cu, vot nom- cu apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Respins aliniatul 2 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. aliniatul 3 pe 3 părți. Prima parte pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă.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 abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Part, aliatul 17, două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Aliatul 24 pentru, împotrivă, abțineri. Vom verifica. Alineatul 24, s-a deschis votul. Deci alineatul 24, vot de verificare. A votat toată lumea. S-a închis votul acum. Și se adoptă. Alineatul 29 pe trei părți. Prima parte cu apel nominal. Deschid votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Și se adoptă. Partea a doua, tot cu apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Și se adoptă. Partea a treia, cu apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Și se respinge la limită aproape. Aliniatul 33 pe două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Aliatul 34 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Aliatul 44 pe două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 6 cu apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Și se respinge. Votăm acum aliniatul 47 pe două părți, prima parte pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua cu apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul acum. Și se adoptă. Amendamentul 2 cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. și se respinge. Aliniatul 49 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Aliniatul 50 pe două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, <clears throat> Vreau să verificăm uh, votul de la partea a doua de la linia 50. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și se respinge. Alineatul 52 pe două părți. Prima parte. 52. Deci pe două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendul 8 a fost retras. Alineatul 56 pe două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua cu apel nominal s-a deschis votul. S-a închis votul. și se adoptă. Alineatul 65 pe două părți cu apel nominal. Deschid votul la prima parte. A votat toată lumea. Închid votul acum. Și se adoptă. A doua parte, tot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. și se respinge. Amendamentul 3 cu apel nominal s-a deschis votul. Ok, votul acum. Se respinge. Aliniatul 69 pe două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. alinatul 71 pe două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, a doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. alinatul 74 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Aliniatul, deci doriți să verificăm 74, s-a deschis votul. La 74 s-a închis votul. Și se adoptă. Alineatul 74 pe 3 părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri. Și vom verifica cea de-a doua parte a alineatului 75. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și se adoptă. A treia parte pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 4 cu apel nominal, deschid votul. S-a închis votul acum. Se respinge, o să votăm alineatul 78 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 5 cu apel nominal s-a deschis votul. A votat toată lumea, închid votul. Și se respinge amendamentul 9 cu apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. și se respinge. Considentul N cu apel nominal s-a deschis votul. Se închide votul acum și se adoptă amendamentul 7 cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. și se respinge. Considerentul W pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Și vot final, cu apel nominal, să deschis votul. Și acum închidem votul și se adoptă. Mulțumesc, dragi colegi! Trecem la următorul vot, raportul Gal pelcz cu privire la semestrul european 2015, alineatul 17, prima parte, pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Cea de-a doua parte cu apel nominal s-a deschis votul. Haideți să deschidem totuși votul. A votat toată lumea, dragi colegi, s-a votul acum. Și se adoptă. Votăm întreaga rezoluție cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul acum. Și se adoptă. Următorul nostru vot se referă la lupta împotriva abuzurilor sexuale asupra copilor pe internet. Votăm aliniatul 15 pe două părți. Prima parte pentru. Against. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A doua parte pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Alineatul 16, două părți, prima parte pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alinatul 18, două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Consilentul L pentru, împotrivă, Abțineri se adoptă. M, două părți. Prima parte pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. A doua parte pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Votul final, prin apel nominal, votul s-a deschis. S-a închis votul. Se adoptă. Vă mulțumesc, stimați colegi. Președinta, vă rog, stimați colegi, să faceți liniște, pentru că acum vom asculta explicațiile de vot. Domnule Golniș, uh, mi s-a comunicat punctul dumneavoastră, mi s-a clarificat punctul dumneavoastră și deși nu este complet în conformitate cu regulamentul nostru, vă dau cuvântul uh, pentru a vă exprima moțiunea de ordine. Domnul Golniș, doamnă președinte, constat că ați dat cuvântul pentru moțiuni de ordine pe subiecte care nu aveau nicio legătură cu regulamentul acestui Parlament, nicio legătură cu dezbaterile din această dimineață, inclusiv pentru a pune sub semnul întrebării unul din uh, parlamentarii acestei, acestui for și am fost uh, întrebat uh, eu însumi pe ce temei îmi fac această intervenție și trebuie să adaug că am auzit cu sute stupefacție din presă că domnul Schulz ne critică în modul cel mai ostil cerând chiar uh, ministrei franceze a justiției să facă o anchetă în ceea ce ne privește, încălcând toate principiile legale, nu a binevoit nici măcar să ne asculte înainte să facă Uh, publice aceste acuzații. În conformitate cu articolul 2 uh, alinatul 4 care privește anchetele interne, nu a respectat uh, regulamentul de, regulile de confidențialitate. De asemenea, a încălcat obligația de a ne informa. A încălcat articolul 2 alinatul 4, supunându-ne unui tratament inechitabil și discriminatoriu considerând uh, că există incompatibilități în ceea ce privește statutul asistenților, dar ar trebui de fapt să um, declanșeze o anchetă generalizată în întreg Parlamentul, pentru că există chiar nouă asistenți uh, din, uh, ai propriilor săi colegi din același partid politic care au astfel de incompatibilități. Uh, nu am văzut niciodată o persoană în acest parlament care să se comporte în acest mod partizan